în propriul buzunar. Am simțit nevoia să spun acest lucru pentru a arăta de fapt unde ne situăm cu uh, importanța acestui dosar. Mulțumesc, spune președintele, închidem această dezbatere, votul are loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Ivo Belet. Contaminarea radioactivă a produselor alimentare a 7001 per 2011. Raport. Mai întâi uh, are cuvântul domnul raportor, patru minute. Well, thank you well, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Este vorba despre siguranța alimentară și siguranța furajelor și acestea constituie priorități pentru Uniunea Europeană. Ca atare, aceste reglementări sunt deosebit de importante. Sper că ă, nu va trebui niciodată să aplicăm aceste reglementări pentru că este vorba despre contaminarea radiologică ceea ce ă, prevăd reglementările în vigoare ă, sunt de fapt prevederi învechite pentru că sunt de peste 20 de ani. De aceea este necesară o reformare. Sperăm ca Parlamentul să fie de acord mâine cu această reformare. Sper că și domnul comisar uh, va urmări intervenția mea pentru că este important uh, ca și la Comisia să își asume rolul central în legătură cu aceste prevederi. Deci, Domnule comisar, uh, dumneavoastră trebuie să uh, controlați uh, situația după ce eventual se produc asemenea incidente de contaminare radiologică, pentru că ea va fi transfrontalieră. După 1986 s-au stabilit aceste reguli, ele trebuie să fie reglementate acum și în noul context instituțional din Uniunea Europeană. În plus, Acum Comisia trebuie să adapteze și normele la progresul tehnic. Deci trebuie ca um, experți în materie radiologică și experți din domeniul alimentar să uh, colaboreze. Uh, este o propunere explicită din partea noastră să desfășoare această activitate și mai rugăm Comisia ca anul viitor să ne prezinte un raport în legătură cu caracterul unitar uh, al uh, normelor în acest domeniu. Iar uh, lista alimentelor de asemenea ar trebui să fie completată. O întrebare se referă la definirea alimentelor pentru copii, pentru că și aici definiția cred că trebuie să fie îmbunătățită. Uh, textul uh, actual nu mai corespunde unor reglementări noi din Uniunea Europeană. Ca atare, mâine în plen vom face uh, propuneri de îmbunătățire. E bine, Parlamentul propune și ca eh, toți cei care vor avea de suferit în urma unei eh, contaminări radiologice să fie despăgubiți. Asemenea, despăgubiri în clipa de față nu sunt prevăzute. Iar în ce privește temeiul legal, domnule comisar, noi am constatat că aceste problemă la articolul 168 um, aliniatul 4 prevede următoarele. Este vorba despre uh, măsuri care um, trebuie să protejeze starea de sănătate a cetățenilor. Deci asta înseamnă că și noi, parlamentarii, vom avea o putere de codecizie și nu vom fi consultați doar așa cum prevede regulamentul actual conform uh, acordului Euratom. Eu cred că acest lucru ar fi în interesul tuturor europenilor. Mulțumesc domnului coleg Belet, iar acum din partea Comisiei, domnul Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă cer scuze în numele domnului Sercovici și domnului Oettinger, care erau, aveau alte angajamente la ora actuală și aș vrea de asemenea să mulțumesc domnului Belet pentru acest raport care subliniază aspecte importante și nevoia de a întări măsurile de protecție sanitară în ceea ce privește contaminarea radiologică a produselor alimentare și a furajelor. Aș vrea să vă reamintesc că propunerea Comisiei pentru reformarea regulamentului 3974 a Consiliului conține o singură prevedere care este revizuită și anume Uh, considerentul din preambul pentru a justifica o dispoziție din regulament și anume rezervarea competențelor de execuție pentru Consiliu, pentru că toate celelalte dispoziții sunt deja codificate și rămân neschimbate în propunerea Comisiei. Comisia nu este deci în măsură să accepte și vă spun aceasta cu sinceritate amendamentele care au fost prezentate în raportul Beret. Două motive pentru aceasta. În primul rând, un motiv instituțional, celălalt care are legătură cu conținutul. Primul motiv este vorba de respectarea acordului în ceea ce privește procedura de reformare care a fost încheiat cu Parlamentul. Comisia a ajuns la acest acord interinstituțional și, de fapt, logica procedurii de reformare este aceea ca părțile codificate să nu poată fi modificate decât în circunstanțe excepționale. Obiectivul este de acela de a avea un instrument pentru a asigura coerența și pentru aceasta e nevoie de anumite modificări. Respectul față de această disciplină de uh, comun acord uh, este necesară pentru un echilibru interinstituțional și pentru a asigura dreptul de inițiativă a Comisiei. Nerespectarea acestui acord interinstituțional de către o instituție ar duce la faptul că această tehnică legislativă nu mai poate fi aplicată și aceasta ne-ar priva practic de un instrument foarte util pentru o mai bună legiferare, un instrument care ține cont de obiectivul de creșterea transparenței, aceasta în serviciul cetățenilor. Cel de-al doilea motiv, cel de fond. Primul amendament care a fost votat la Comisia ITRE se referă la temeiul juridic. Articolul 31 ar Eurotom ar fi înlocuit de articolul 168 din Tratatul Uniunii Europene. Majoritatea celorlalte amendamente au, de legătură, au legătură cu această schimbare a temeiului juridic. Comisia consideră că această schimbare nu este justificată și, de altfel, schimbarea este contrară principiului 106A din Euratom, care arată că atunci când acest tratat conține dispoziții specifice dintr-un domeniu concret, atunci el are întâietate față de tratatul european și asupra tratatului de funcționare a UE. După cum știți, validitatea articolului 31 a Euratom a fost confirmată de curte prin uh, sentința dată în acest sens. Tratatul Euratom se referă și la chestiunile de protecție a populației și a lucrătorilor față de pericolele în urma contaminării radiologice și aceasta în capitolul 3 și în special prevederile de la articolul 31 și 32. Pot să vă reamintesc aici și jurisprudența constantă a Curții de Justiție, care arată, și citez aici, că regulile referitoare la formarea voinței comunitare sunt stabilite de către tratate și nu sunt nici la dispoziția statelor membre, nici a instituțiilor. Articolul 31 al Euroatomului este singurul temei juridic care poate justifica această propunere. Iată în ceea ce privește limitele juridice. Domnule președinte, domnilor și domnilor, ținând cont de aceste limite juridice, Comisia a ajuns la concluzia că ar trebui să respingă amendamentele prezentate la raportul Belet. Iată ce pot să vă spun în numele domnului Oettinger și Sercovici. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumim, domnule comisar Barnier. Urmează vorbitorul numele grupurilor politice. Mai întâi, pentru două minute, numele PPE. Doamna Iordan Ciseli. Mulțumesc, domnule președinte. Radiațiile radioactive reprezintă un subiect misterios. Oamenii sunt uh, sceptici, se tem de acesta, fiindcă uh, intoxicația uh, radioactivă nu poate fi văzută, nu poate fi simțită, dar cauzează lucruri foarte negative. Sigur, aceasta este utilizată în medicină, în cercetare, în, pentru sterilizare, pentru generarea de electricitate și așa mai departe. Și deci multe întrebări pozitive pentru a putea să beneficiem de, de tot ceea ce ține de latura pozitivă a acestor lucruri, trebuie să asigurăm uh, securitatea cetățenilor. Acest lucru a fost redat ca atare de domnul Ivo Belet când a pregătit amendamentele pentru regulamentul avut în vizor cu privire la contaminarea radioactivă a produselor alimentare și a furajelor în caz de accident uh, nuclear sau alte situații de urgență radiologică. Îl felicit pe domnul raportor și în cazul în care comisia își schimbă poziția și ia în calcul ceea ce a pregătit raportorul, voi fi foarte mulțumită. Sper ca și Consiliul să-și fi îndeplinit uh, uh, sarcina. Sunt dezamăgită de faptul că reprezentantul Consiliului nu mai este alături de noi. Mă întreb un lucru, oare este un semn de ignoranță față de opinia Parlamentului European pe astfel de subiecte? Consider că Comisia și Consiliul vor trebui să accepte evoluțiile democratice ce au survenit de la, abordarea din, de la aprobarea din 58 a tratatului Euratom. Ar trebui să se țină cont de ceea ce am decis noi și de ceea ce am votat noi la Parlamentul European în ceea ce privește energia nucleară, fiindcă altfel riscăm să deschidem o cutie a Pandorei. Mulțumesc, spune președintele, urmează pentru socialiști, domnul Gherec, 3 minute energia nucleară și tot domeniul um, experimentelor uh, medicale și al razelor ionizante necesită uh, standarde clare, pentru că este important să dispunem de alimente uh, necontaminate, de furaje necontaminate, de medicamente necontaminate, chiar și după incidente radiologice. Ehm, au uh, existat incidente la reactoarele nucleare, inclusiv la Cernobâl, și au determinat uh, măsuri de protecție împotriva contaminării radiologice. Din păcate, aceste demersuri nu au fost uh, foarte serioase, pentru că au existat soluri contaminate care au dus la un um, grad ridicat de radioactivitate al alimentelor în regiunile expuse. Se pare însă că și reacțiile uneori uh, au fost exagerate. În clipa de față, oamenii se întorc în uh, regiunile care uh, la un moment dat au fost părăsite în urma acestor contaminări radiologice. Se pare că există și beneficii ale acestei Um, energii radiologice. Trebuie să vedem dacă măsurile științifice care au fost luate au fost corespunzătoare, pentru că expunerea consecventă la uh, asemenea contaminări radiologice uh, au dovedit și că au fost absorbite 2,4 uh, milii silvați pe an. Este necesar să examinăm atât efectele stărilor de necesitate radiologică, cât și efectul contaminării radiologice în urma unor activități vulcanice. Trebuie să vedem în ce măsură ele afectează alimentele, de asemenea în ce măsură afectează um, corpul uman, uh, pielea plămânii. Mulțumesc. Uh, acum doamna Hall. Domnule președinte, această dezbatere în legătură cu contaminarea radioactivă este foarte potrivită pentru că în aprilie va avea loc cea de-a 20 aniversare a dezastrului de la Cernobâl. Cu toții știm uh, cât de interesat era publicul lar despre această chestiune și cum a afectat această contaminare radioactivă teritoriul european, de exemplu, într-un district uh, din Regatul Unit, unde solul a fost contaminat foarte mulți ani. Iată de ce este atât de important să avem un sistem care să dea cât mai mare asigurare cetățeanului de rând împotriva eventualelor accidente nucleare. Iată de ce avem nevoie de un temei juridic diferit și experții doresc să fie incluși pentru a asigura această uh, siguranță a produselor alimentare. Este vorba de o îngrijorare generală a publicului larg. De asemenea, este important ca nivelul de radioactivitate permis să fie astfel încât alimentele uh, care sunt sigure să poată fi consumate. Pentru că vă imaginați ce stres am putea cauza dacă se spune că morcovii, de exemplu, cu un anumit nivel de contaminare poate fi consumat de adulți, dar nu de copii. Avem nevoie de un ghid foarte clar astfel încât toată lumea să aibă încredere și cred că ar trebui să urmăm modelul american aici și să stabilim limite pentru dozele cele mai eficiente, care să fie bune pentru toată lumea. Oricum, a venit momentul ca nivelurile din anexe să fie revizuite, pentru că acestea nu țin cont și de schimbă, schimburile de uh, dietă și de preferințe uh, culturale. De asemenea, Comisia trebuie să prezinte un raport uh, complet în ceea ce privește nivelurile maxime permisibile. Aș vrea de asemenea să mulțumesc domnului Belet pentru abordarea sa consensuală la acest raport și sper ca și Comisia să țină cont de faptul că Parlamentul este foarte unit în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Hall. Două minute pentru grupul verzilor, doamna Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Tratăm propunerile acestea ale comisiei, fiindcă regulamentul existent a expirat în anul 2010. La prelucrarea acestui, acestei propuneri mi-am amintit cum uh, cu o predecesoare verde a mea uh, la mijlocul anilor 80 am activat uh, pentru uh, imediat după ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl. Marea tragedie a fost cea a intransparenței și a lipsei de a exercita un control democratic asupra dezastrului. M-a uluit faptul că astăzi avem argumente aproape defensive pentru ceea ce avem uh, pe masa de lucru. Nu putem să ținem cont doar de Euratom, ci trebuie să ținem cont de protecția populației, protecția consumatorilor în cazul în care apar uh, incidente și accidente radiologice. Trebuie așadar să putem să avem un drept de a interveni și să avem control. Fac apel la domnul Barnier, care provine din Franța. Acesta trebuie să asigure o schimbare a situației. Ce se întâmpla mai de mult în Franța? Lumea se uh, prefăcea că norii radioactivi uh, plutesc strict deasupra Franței. Între timp, situația, uh, percepția s-a mai schimbat puțin. Discutăm despre faptul că în SUA, de exemplu, există un sistem foarte strict. Uh, avem nevoie de un sistem foarte clar, conservator, cu uh, praguri minime de uh, contaminare în cazurile de accidente. Iată că în SUA avem un sistem, este, există un sistem cu limite de 10 ori mai reduse decât ceea ce propune Euratom și Comisia astăzi. De aceea Consider că ar trebui să sprijiniți spusele mele și ale Fionei Hall pe acest subiect. Mulțumim, doamnă Hall, spune președintele. Urmează acum uh, un minut și jumătate în numele GUE, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur colegilor și colegilor care uh, spun că atunci când este vorba despre contaminare radiologică, este de fapt o problemă legată de sănătatea publică. Și, într-adevăr, uh, aceasta este chestiunea decisivă. Efectele uh, unor uh, raze radiologice exagerate sunt periculoase pentru sănătate. Și uh, ca atare, sănătatea publică trebuie să stea în uh, centrul atenției noastre. Acest lucru este decisiv în această dezbatere. Bineînțeles că ne gândim și la efectele incidentului de la Cernobâl, dar acesta a fost doar un exemplu legat de dimensiunile um, unui asemenea incident, de impactul asupra uh, vieții oamenilor. Trebuie să ținem seama, evident, de asemenea experiențe în reglementările noastre. Aș vrea să spun că noi uh, trebuie să extindem extindem uh, reglementările astfel încât sănătatea publică să fie protejată. Să nu încercăm să uh, uh actualizăm doar măsuri, trebuie să uh, acționăm mai democratic, mai transparent și să rezolvăm problema nivelului maxim acceptat. Nu putem să Uh, ne gândim doar la anumite grupuri de cetățeni mai expuse. Protecția trebuie să fie asigurată pentru uh, toate grupurile de cetățeni și pentru toate statele membre. Mulțumim doamnei Matias. iar acum pentru un minut uh, doamna Rospach. Mulțumesc jeg støtter helt klart de forslag der sikrer bedst Suntem confruntați aici cu o revizuire a legislației. Eu sunt pentru o legislație care să protejeze cât mai mult cetățenii, chiar și în ceea ce privește echipamentele medicale. Iată de ce trebuie să utilizăm uh, ultimele uh, cercetări științifice și să ținem cont de ele ar trebui să avem cel mai înalt nivel de protecție posibil în Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona ne permite să adoptăm niște măsuri comune în ceea ce privește protecția veterinară și aceasta pentru a supraveghea ce se întâmplă cu furajele. Obiectivul fiind aceea de a proteja, de a proteja sănătatea animalelor și ar trebui să salutăm acest lucru. Ar trebui să avem valori asemănătoare cu cele din Statele Unite pentru că nu putem spune că radioactivitatea este mai puțin periculoasă în Europa decât în Statele Unite. Iată de ce ar trebui ca prin această propunere să creăm niște proceduri clare pentru a revizui normele vechi. Și aș vrea să mulțumesc raportorului pentru modificările pe care le susțin și care sunt excelente. Mulțumim, doamnă Rosbach. Urmează pentru meu și jumătate domnul Seghe din numele neafiliaților. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Ungaria cunoaște urmările unui dezastru nuclear după ce s-a întâmplat de la Cernobâl. Trebuie să facem tot posibilul pentru a evita dezastre de acest gen. Parte din uh, Măsurile de prevenire impun monitorizarea centralelor nucleare existente. Este important să analizăm posibilitatea uh, oferită de resursele de energie regenerabilă. Trebuie să încercăm să reducem aportul energiei nucleare în mixul energetic. Pentru Uniunea Europeană acest lucru este important din perspectiva securității energetice și siguranțe energetice. Astfel putem să ne îmbunătățim securitatea. Este singura cale de a face acest lucru. Trebuie să ținem cont de acest lucru în numele cetățenilor noștri. Cetățenii trebuie să fie bine informați, să știe ce este bine și ce este rău pentru aceștia. Un plan de revenire după dezastru este iarăși extrem de important. Trebuie să ne uh, concentrăm pe reducerea și minimizarea riscului, uh, un lucru care poate fi fezabil prin voință politică și prin asumarea angajamentului. Trebuie să acționăm și nu să așteptăm. Mulțumim, domnule Seghedi. Urmează ceilalți vorbitori înscriși uh, pe listă. Doamna Flașicova Babenova, din păcate, nu a sosit. Așa că domnul Mölțăr are cuvântul în jumătate. Nobil, Mulțumesc. Cernobâl și contaminarea radiologică a alimentelor a lovit statele vecine în 1986 total pe nepregătite. Contaminarea radiologică la anumite alimente poate să se mențină timp de mulți ani, chiar dacă nu alterează gustul. Iar Tocmai aceasta este problema. Dacă uh, fructele uh, pădurii, fructele din livezi sunt contaminate și uh, sunt vândute în continuare în, după ani ca fiind practic sănătoase, pot să creeze mari probleme. La femeile însărcinate, la copii, la vârstnici, efectele de multe ori abia după ani de zile devin vizibile. Uh, eu uh, nu cred că acum putem uh, să stabilim un nivel de contaminare radiologică care să nu fie periculos. Noi uh, ne gândim câte alergii există în clipa de față, câte um, efecte secundare apar și, de fapt, de acestea nu se ține seamă la atâția ani de la uh, accidentul de la Cernobâl, cred că este în continuare pericol uh, ca în zona contaminată să se consume, de pildă, ciupercile. Deci uh, trebuie să ne gândim cum putem să ne protejăm uh, în aceste regiuni contaminate. Mulțumesc colegului Mălțăr. Nu v-am întrerupt după uh, un minut, dar cred că trebuie să ne respectăm timpul.

în acest fel se asigură respectarea nivelurilor maxime admise sigurana i riscurile contaminărilor radioactive. Mulțumesc, La final, domnul Ferreira are cuvântul. Um nuclear de Mulțumesc, domnule președinte în cazul unor accidente nucleare și a altor uh, incidente de urgență radiologică, trebuie ca statele membre să coopereze și să aibă o acțiune unitară, astfel încât efectele să fie reduse pe cât posibil în ceea ce privește uh, urmările la nivelul populației și la nivelul mediului. Trebuie uh, ca în acest sens să stabilim niște marje de contaminare pentru uh, furaje și alimente. Trebuie însă să acționăm în spiritul cetățenilor. Trebuie de asemenea să uh, intervenim în așa fel încât să lăsăm statelor membre o marjă de acțiune, fiindcă acestea sunt responsabile pentru starea de sănătate a cetățenilor lor, chiar și în situația de urgență. Poate că ar trebui să stabilim norme mai stringente de protecție în cazul în care considerăm că este necesar și să, pentru că se putea emite sentințe clare pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri. Mulțumim, domnule Fereira. Dezbaterea este declarată închisă. La final, domnul Barnier, comisarul, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de cetățean și de om politic, și pentru că trebuie să mă pronunț din punct de vedere juridic în numele Comisiei, Doamna Harms, ați uh, evocat faptul că sunt francez, dar pot să vă spun mai mult decât atât că e vorba de chestiuni care mă interesează de foarte mult timp. Am tratat această chestiune a contaminării solului pe vremea când eram ministru de mediu la mine acasă și cred că am fost printre puținii miniștri în 93, uh, în acea epocă când, care s-a deplasat până la Cernobâl și n-am uitat vizita pe care am făcut-o la Priviat, acel oraș fantomă, unde a, uh, am încă imaginea pe care am văzut-o în minte. Și în calitate de francez am lucrat la o inițiativă de securitate ecologică în Europa. Am scris și o carte, un atlas al riscurilor uh, majore în Europa, vorbind despre mai multe riscuri, în special despre riscul nuclear și despre problema lipsei de cultură asupra acestor riscuri. Deci, iată, m-a interesat foarte mult această temă. Am fost și ministru al agriculturii în Franța și dacă vorbim pe de o parte de siguranța alimentară, de protecția consumatorilor și de asemenea despre sănătatea animalelor, care contează de asemenea, toate aceste teme mă interesează foarte mult. Și îmi dau seama că la această oră târzie atenția doamnelor și domnilor deputați este foarte mare și se centrează pe această temă. Iată de ce v-am ascultat cu foarte mare atenție și voi transmite mesajul dumneavoastră colegilor mei din comisie. Voi transmite îngrijorările care au fost manifestate în mod uniform aici. Și iată ce vroiam să vă spun în ceea ce privește părerea mea personală. De asemenea, din punct de vedere juridic, s-a făcut o analiză la nivelul departamentului juridic și din partea colegilor mei, acelor doi comisari și vă reamintesc că aici tratatul Euroatom conține temeiul juridic necesar în ceea ce privește contaminarea radioactivă a produselor alimentare și furajelor. Acestea au întâientate și, în al doilea rând, acordul interinstituțional asupra reformării și e normal să spun acest lucru în numele Comisiei, trebuie să fie respectat de cele trei instituții. Iată, pe baza acestor elemente, Comisia a făcut analiza sa și și-a manifestat poziția în vederea respingerii amendamentelor prezentate. Însă aș vrea să vă spun, doamnelor și domnilor, că am auzit mesajul dumneavoastră și voi transmite colegilor mei îngrijorările manifestate. Vă mulțumesc! Merci. Now I will give the floor to Mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorului, domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să uh, vă spun că respect foarte mult experiența dumneavoastră. Dumneavoastră ați vizitat uh, Cernobâl, uh, aveți cunoștințe de specialitate și în agricultură, dar uh, trebuie să um, înțelegeți și că noi nu putem fi de acord cu punctul de vedere al Comisiei, pentru că am făcut trimitere și la unele hotărâri pronunțate de către Curtea Europeană de Justiție. Noi avem însă și uh, punctul de vedere al Comisiei noastre juridice și uh, vă rugăm să ne ajutați în respectarea uh, competențelor uh, juridice care decurg din tratatul de la Lisabona. Regretăm că insistați uh, să vă mențineți punctul de vedere. Nu este neapărat o critică la adresa dumneavoastră, dar mie mi se pare că în felul acesta ratăm o șansă. Parlamentul uh, își rezervă dreptul să uh, trateze toate aceste codificări într-un context mai larg. Iar în ce privește procedurile în cazul unei dispute juridice, în cazul unui litigiu, eu cred că reglementările nu mai sunt adecvate relațiilor Uh, interinstituționale de astăzi. Eu sper ca uh, Parlamentul să voteze mâine cu uh, o largă majoritate um, pentru propunerile noastre. Domnule comisar, m-aș bucura dacă m-ați urmări, pentru că eu aș vrea ca dumneavoastră să evaluați normele și să vă bazați pe niște uh, studii efectuate de către experți pentru că um, um, Reglementările actuale sunt încă din anii 80, de când ați vizitat dumneavoastră Cernobâlul. Um, să țineți seama de clauzele pe care le propune acum Parlamentul European, pentru că ele nu vin prea devreme. Mulțumesc, domnule Belet. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui subiect și mine la ora 12 vom vota această propunere. Our